și ăsta. Il presidente. Allora, care colegi, cari colegi, la sedută... Bună ziua, stimați colegi! Reluăm uh, ședința din această după-amiază. Vă salut pe toți. Aș dori să urez bun venit uh, uh, doamnei comisar Nelly Crăs,